so <laughs> Do we have German? I'm just being confusing here. Funcționează uh, sistemul de interpretare. Mă puteți asculta în limba germană, pe canalul 1, germană. Funcționează? interpreții mi-au făcut semn că acum funcționează totul. Trecem direct la rapoartele din proprie inițiativă, raportul domnului Andreas Schwab, iar uh, vorba de obstacolele în ceea ce privește o integrare pe deplină la piața internă, acordul între Elveția și spațiul economic european. Vom avea 25 de minute pentru aceste discuții, Andreas. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Mi-e puțin jenă că ați acordat o atenție atât de mare acestui raport, care este doar din propria inițiativă, însă este un raport din, din propria inițiativă de care se ocupă Comisia noastră pentru a doua oară. Acest acord cu eh, Elveția este un acord deosebit de important, care funcționează foarte bine și care, în ciuda evoluțiilor interne din Uniunea Europeană și în uh, ciuda uh, statelor care fac parte din, spa- din zona, spațiul economic și euro, uh, european, economic european, și-a dovedit importanța pentru consolidarea și extinderea pieței interne cred că acest acord nu ar mai putea fi acordat altor state în acest moment pentru că oferă o serie de privilegii care nu sunt acordate statelor care fac parte din Uniunea Europeană. Însă, așa cum a spus colegul nostru Traskovski, care s-a uh, ocupat de acest raport în urmă cu 5 ani, acest acord reprezintă o bază solidă pentru activitatea noastră uh, viitoare. În același timp, și statele care fac uh, parte din ESTA și SEE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a și uh, îmbunătăți cadrul legislativ pentru a pune în, în vigoare toate aceste uh, norme, Există un deficit de transpunere care a crescut în ultima perioadă chiar cu 2% și în spațiul ESTA, în spațiul SEE, există doi pași care trebuie uh, respectați. În primul rând, recunoașterea cadrului legislativ relevant și apoi transpunerea acestuia în legislația națională. Suntem în întârziere deja din punctul de vedere al primei etape, ceea ce uh, îngreunează atingerea celei de-a doua uh, etape. Și, doamnă președinte, dacă uh, dorim să accelerăm lucrurile pe piața internă, atunci acest lucru trebuie să fie valabil și pentru statele din SEA și în EFTA. De la ultimul raport al colegului Traskowski, am văzut că elvețienii, pe data de 9 februarie 2014, cu ocazia unui referendum, când vine vorba de un principiu fundamental al relațiilor uh, dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană, acest principiu a fost pus uh, sub semnul uh, întrebării. Rezultatele acestui referendum acum sunt puse în aplicare în Elveția și știți, uh, dragi colegi, că nu doar eu, dar foarte mulți membri ai Parlamentului European privesc cu ochi foarte critici acest uh, referendum, pentru că um, avantajele pieței interne aduc cu sine anumite responsabilități responsabilități pe care toată lumea ar trebui să și le asume. Tocmai de aceea, un punct deosebit de important pe care va trebui să-l discutăm în cadrul acestui uh, raport uh, va fi abordat și cu ocazia audierii organizate pe data de 7 mai și este vorba de următoarea întrebare. Pe de o parte, ce putem face pentru a garanta punerea în aplicare, aplicarea acestor norme și în statele din EFTA și în SEE? Și apoi, ce se întâmplă cu aceste măsuri din Elveția care periclitează acordul uh, bilateral încheiat cu Elveția? Din câte știu eu, există, a fost redactat un proiect de aviz de către Comisia pentru Ocupare, care încă nu a fost tradus în toate limbile oficiale și există de asemenea un aviz din partea Comisiei AFET. Voi ține seama de ambele avize Aș dori să precizez că datorită lipsei de spațiu nu am reușit să includ toate punctele uh, până acum, însă cred că vom putea remedia situația prin intermediul amendamentelor și acum aștept cu nerăbdare, doamnă președinte, părerea colegilor raportori din umbră. Vă mulțumesc. Doamna Grapini. Grapini, VSND. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, Colegul nostru, Andra, s-a prezentat în sinteză, zic, punctele esențiale acestui raport din proprie inițiativă și da, ă, și noi credem și eu cred că ă, problema Elveției ă, este încă nerezolvată, pentru că, uh, da, um, apelează la o formă democratică pentru Elveția, adevărat, referendumul, însă să nu uităm că nu putem să luăm numai partea de beneficiu, trebuie să uh, contribuim uh, la, și la partea de cooperare. Așadar, cred că este binevenit acest raport. Sigur că trebuie să se țină cont, așa cum spunea și Andreas, de opiniile și de punctele de vedere celor două comisii, dar uh, avem încă probleme și eu nu am nicio reținere să o spun uh, vis-a-vis -vis de uh, cooperarea să spun așa, din toate punctele de vedere cu Elveția la piața unică. Uh, uh, relațiile, acele peste 100 de acorduri care au fost uh, făcute sectorial cu Elveția, sigur că pot fi integrate, dar cred că mult mai bine ar fi dacă am, am putea să reușim să avem între Uniunea Europeană și Elveția un acord de, de participare a Elveției la SE uh, și nu cu acorduri sectoriale. Uh, pe de altă parte, eu cred că aici mai este o problemă cu libera circulație a persoanelor și este amintit aici și problema Croației. Cred că e binevenit și putem să, să îmbunătățim uh, relația între Uniunea Europeană și, și Elveția și sigur că dacă uh, o să ne consultăm în uh, SD și o să dăm și noi un punct de vedere, dar uh, raportul din propria inițiativă este binevenit pentru îmbunătățirea, așa cum spuneam, a relațiilor între Elveția și Uniunea Europeană, pentru, din punctul de vedere al nostru, al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului. Mulțumesc! Rika Trebesius for the ECR. Doamna Ulrike Trebesius din partea ISR. Stimată doamna președintă, în primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea detaliată. O mare parte a, acord- a acordurilor încheiate între Uniunea Europeană și Elveția au fost negociate bilateral, o abordare care ar trebui să fie continuată. După cum am amintit deja raportorul, se înregistrează întârzieri din punctul de vedere al punerii în aplicare și ar fi frumos dacă am reușit să obținem progrese. Partea cea mai dificilă a negocierilor o reprezintă răspunsul la rezultatul referendumului din anul 2014. Grupul meu politic își dorește o Europa descentralizată în care să se respecte principiul subsidiarității și noi respectăm în totalitate dreptul Elveției de a organiza referendumuri, pentru că așa respectăm voința exprimată de popor. Trebuie să ținem cont de două aspecte. Pe de o parte, politica imigrațională a Europei, care nu funcționează foarte bine și care înseamnă că și Elveția are de suferit, am dori să cerem uh, Elveției să continue să, asig- să ne ajute pentru asigurarea uh, frontierelor uh, externe ale Uniunii Europene, și ținând cont de criza financiară care se manifestă în sudul Europei, avem nevoie de orice sprijin pe care îl putem primi. În al doilea rând, în ceea ce privește libertatea de circulație în cadrul pieței interne. În uh, timpuri mai bune, Elveția nu ar trebui să fie confruntată cu un val atât de mare de imigranți, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă, însă, în perioada de criză, oamenii se îndreaptă înspre zonele unde situația economică este mai, uh, mai bună, însă și acest lucru aduce cu sine anumite probleme, cum ar fi creșterea chiriilor. Uniunea Europeană și reprezentanții zonei euro nu ar trebui să iau statici uh, cetățenii elvețieni datorită, datorită crizei uh, monedei uh, euro. Nu este vorba de un eșec al Elveției, ci de un eșec al zonei euro o Elveție care, prin exercitarea drepturilor uh, suverane, decide măsuri politice pentru propriul popor, ar trebui să fie respectată. Sperăm că vom reuși să colaborăm cât mai bine cu Elveția și ne dorim să se îmbunătățească colaborarea în ceea ce privește um, domeniul energetic al capacităților de stocare a uh, energiei electrice, în uh, Germania, mai ales în sudul Germaniei, salutăm posibilitatea de a crea uh, noi capacități de stocare a energiei uh, electrice. Salutăm progresele înregistrate în ceea ce privește schimbul automat de informații pentru combaterea fraudei fiscale transfrontaliere și în contextul negocierilor pentru TTIP, mi se pare un aspect foarte interesant cel referitor la mecanismele de soluționare a litigiilor. Eu sunt optimistă că vom reuși împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră să găsim un compromis uh, bun pentru acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele al da cuvântul domnului Roșfar. excuse de... Mulțumesc. Uh, colega noastră își cere scuze că nu poate fi prezentată de noi în această după amiază și a pregătit un uh, text pentru a-și pune părerea pe care o să vi-l citesc. Acest acord este un succes fără precedent care permite țărilor să facă parte din piața internă și să aibă acces la o piață de jumătate de, de 50 milioane de oameni. Dar acest acord EA a fost acordul uh, european economic a fost negociat mai de mult și uh, din perspectiva evoluțiilor tratatului de la Lisabona trebuie să revizuim acest acord dacă dorim să folosim la maximum din perspectiva noastră, este îngrijorător uh, faptul că se înregistrează întârzieri în ceea ce privește incorporarea actelor legislative, iar unele dintre acestea sunt, uh, ca, sunt datorate faptului că e nevoie de adaptare instituțională și legislativă. Iar aceste întârzieri aduc atingere um, omogeneității pieței interne și trebuie rezolvate. Iar atitudinea noastră față de Elveția trebuie să fie foarte clară. Ce trei libertăți sunt uh, pilonul pe piața unghiulară a pieței interne. Deci uh, campania populistă din Elveția din uh, februarie 2014 în ceea ce privește migrația în masă a fost îngrijorătoare. Libertatea de circulație este un drept, o, o libertate garantată tuturor uh, cetățenilor europeni și toate aceste garanții trebuie să se manifeste într-un mod coerent la nivel social și economic. Acest raport uh, este unul bun și constructiv și uh, așteptăm cu nerăbdare să discutăm uh, amănuntele acestui raport, mai ales având în vedere următoarea audiere a comisiei noastre. Vă mulțumesc! Catherine Steiner. Catherine Steiner. Before we go to Catherine, does anybody want to speak? Înainte de a da cuvântul lui Catherine de la GUE și de la Vers, vrește cineva să ia cuvântul? Pascal. Nu era trecut pe listă. Da, pe scurt, numele verzilor, dar fiindcă suntem în întârziere, vreau să mulțumesc, uh, bineînțeles, lui Andreas. Ne bucură faptul că a pus accent pe importanța cooperării și a integrării uh, noi suntem de acord cu acest aspect. Nu există probleme mari, în mare parte suntem de acord cu toate aspectele ridicate. Deplângem uh, guvern, uh, decizia guvernului islandez uh, și constatăm că există un, un um, coeficient de, de deficit de transpunere foarte ridicat și suntem de acord cu remarcele în acest sens ale raportorului. Cred că vom înainta poate un amendament cu privire la convergența fiscală, mai ales cu Elveția și nu cred că va surprinde pe nimeni acest lucru. Și uh, cred că e o problemă de traducere. La punctul 1, formularea este ambiguă. Cred, dar nu, bănuiesc că nu asta vreau să spun un raportor, că acordul este un motor esențial al creșterii uh, economice și instrumentul cel mai ambițios și complet pentru a extinde piața internă către țări terțe. Nu cred că dorim să extindem piața internă ca și cum ar fi modelul pe care vrem să-l impunem noi. Deci cred că este o problemă de formulare aici, dar în linii mari suntem de acord. Vă mulțumesc. So now, Catherine Steiner. Catherine Steiner acum. Thank you to our, um, mulțumesc raportorului, mulțumesc raportorilor din umbră. Acest uh, raport întocmit de domnul Schwab este o bună trecere în revistă a situației. Este foarte important să facă o diferență, așa cum s-a făcut pe uh, bună dreptate între uh, piața unică și acordul economic și uh, ați vorbit la punctul 5 și 6 de volumul de uh, acte ce trebuie implementate și uh, și acordurile pe care le avem cu, uh, cu Elveția ca observator, este foarte important uh, că uh, cea mai recentă întâlnire a avut loc la Fredrikstad în Norvegia, unde s-a discutat despre um, acțiunile ce trebuie aplicate și acțiunile ce trebuie luate în acest sens. iar în ceea ce privește Elveția, la punctul 14, ce se spune este, este foarte important să sublinieze faptul că, spre deosebire de unele uh, comentarii făcute de colegi și este un atac asupra cetățenilor italieni și germani care lucrează în Elveția și cred că trebuie să monitorizăm această situație. Iată de ce întâlnirea de pe 12 iunie cu delegația Parlamentului European și delegația elvețiană, unde voi fi prezentă, este foarte importantă și este foarte important să discutăm despre raportul tău și la această reuniune. Cred că reuniunea de pe, de pe 7 mai, uh, eu uh, nu voi fi pre- prezentă uh, fiindcă trebuie să fiu în circunscripția mea, dar și acea reuniune va fi foarte importantă pentru a um, se prezenta punctul de vedere, pentru a se prezenta punctul de vedere, Andreas, și sper să ne împărtășești nouă celor care nu vom fi prezenți ideile ridicate acolo și în final vreau să spun că acest raport este foarte bun și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumesc. Vreau să vă spun uh, pe scurt că vă mulțumesc pentru acest raport. Este foarte important ca comisia noastră să monitorizeze situația legislației după ce o votăm noi, să vedem ce se întâmplă, să este transpusă în legislație sau nu, să vedem dacă este pusă în aplicare sau nu. Iar dacă apar probleme care țin care arată că legislația privitoare la piața internă în mod regulat nu se transpune la nivel național, atunci e clar că sunt probleme. Și trebuie să înțelegem acest lucru și dacă unele țări anume sunt întotdeauna cele care nu transpun legislația cum trebuie, atunci acest lucru trebuie subliniat. Dar această comisie are competențe foarte bine determinate în ceea ce privește anumite domenii ale pieței interne. Și am solicitat din nou secretariatului să facă o listă a zonelor unde avem competențe. Avem competențe în ceea ce privește libera circulație a bunurilor, inclusiv standardele tehnice, dreptul de liberă circulație a serviciilor și funcționarea pieței unice. În acest context, nu avem uh, competențe de coordonare în ceea ce privește libera circulație a persoanelor. Haideți, deci, să încercăm să ținem cont uh, de această chestiune delicată și să ne aplecăm mai mult asupra domeniilor de uh, competență care ne aparțin și să nu ne băgăm peste Comisia Jurii și Comisia pentru Ocupare, fiindcă altfel de fiecare dată când voi încerca să vorbesc despre competențele noastre în ceea ce alte dosare, atunci mi se aruncă în față că noi ne depășim competențele în ceea ce privește alte dosare. Deci vă rog frumos, aveți, fiți atenți, este o chestiune delicată și înțeleg că aveți puncte de vedere foarte ferme și că, bineînțeles, doriți să discutați această chestiune, dar vă rog să țineți cont de faptul că este un subiect delicat și de fiecare dată când Uh, când uh, intrăm peste alte comisii la nivelul competențelor, mie mi se subminează rolul și credibilitatea în momentul în care încerc să apăr zonele noastre de competență. Mai târziu, sigur, avem foarte multe de spus în ceea ce este piața internă cu privire la bunuri și servicii, încercând să ne asigurăm că statele membre aplică legislația în aceste domenii. Deci vă rog foarte mult să citiți ce se spune la anexa 7 a regulamentului de procedură a Parlamentului European și uh, în ceea ce privește responsabilitatea pieței interne. Și vă rog să mă ajutați să respect competențele care ne-au fost alocate. Acum uh, dau cuvântul Comisiei. Ianuca. Pretty much for the floor. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. De la Serviciul de Acțiune Externă sunt, eh, dar vorbesc eh, și în numele Comisiei Europene și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul și pentru acest proiect de raport, eh, care suntem în mare parte de acord. Acest raport, după părerea noastră, coincide concluziilor uh, consiliuind în ceea ce privește omogenitatea pieței interne și relațiile cu țările din afara Uniunii Europene din decembrie 2014 și suntem gata să, să vă la dispoziție pentru cooperare dacă va fi nevoie. Vă mulțumesc. Um, Rapporteur, would you like to come back? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Domnul Schwab, vă mulțumesc Uh, doamnă președinte. La sfârșitul acestei dezbateri aș dori să mai, să mai amintesc trei aspecte înainte de a trece la altă temă. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, dar și Secretariatului și Comisiei Europene pentru contribuțiile tuturor. Sper că în următoarele luni vom avea ocazia de a aprofunda această dezbatere mai mult. În al doilea rând, mă bucură faptul că doamna Styler, Pascal Duron și tu, dragă Vicky, v-ați referit la tema punerii în aplicare a legilor europene. Pentru acest raport, cred că acesta este elementul central pe care nu ar trebui să-l uh, uh, pierdem din uh, vedere. În ceea ce, pe de-o parte, secretariatul EFTA, Asociației Europene a Liberului Schimb, ne atrage atenția în al 35-lea raport de monitorizare a situației că se Uh, înregistrează uh, întârzieri nu doar în ceea ce privește Elveția, dar și ce privește uh, statele membre ale Uniunii Europene. În al doilea rând, există foarte multe controverse legate de Elveția. În acest context, Elveția este, are un caz special pentru că nu este parte a SEE, dar participă la procesul de integrare și sunt cu totul de acord cu președinte a comisiei noastre, în momentul în care ne spune că nu este vorba de libertatea de mișcare a cetățenilor. Însă, doamna, uh, doamna președinte, doamna Trebesios, uh, din propriul noastră grup politic, a uh, încurcat puțin lucrurile, pentru că nu este vorba de libertatea de circulație a persoanelor, ci de libertatea de circulație a serviciilor, pentru că dacă nu ar mai exista locuri de muncă în uh, Elveția, nimeni nu ar mai avea voie să intre în Elveția. Cred că aceasta, acesta este elementul neînțeles în uh, Elveția. Nu este vorba de o problemă legată de libertatea de circulație, de o problemă a refugiaților, ci de o problemă a pieței uh, de muncă din Elveția, tocmai pentru că piața de muncă de acolo funcționează atât de bine, merg oameni acolo. Deci, însă sunt uh, de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, trebuie să respectăm regul- regulamentul de procedură. Pentru noi este importantă piața internă și să, este important să garantăm libertatea de circulație, nu doar în contextul uh, Uniunii Europene, dar și în contextul stat- statelor terțe. Așa cum a spus domnul uh, Duron, state care pot ajunge la un nivel mare de integrare, tocmai pentru că ele însele au decis că nu doresc să respecte uh, uh, anumite norme, dar doresc să profită de avantajele economice ale, ale pieței interne, însă pentru acest lucru trebuie să pună în aplicare anumite uh, prevederi pe care și le-au asumat. Orice altceva ar însemna nerespectarea tratatelor semnate. Drept urmare, trebuie să spună foarte clar prietenilor și partenerilor noștri, inclusiv Elveția, că este vorba de respectarea acelorași reguli de către toată lumea aici nu încălcăm cu nimic regulamentul de procedură și tratatele. Vă mulțumesc. So, um, dragi colegi, vom avea o audiere publică pe 7 mai termenul pentru amendamente 12 mai. Analizarea acestei era pe 22 și 23 iunie. Amendamentele de compromis pe 3 iulie. Votul pe 16 iulie va fi. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct um, este al meu. Ne schimbăm puțin. Okay, we're moving on to the... Trecem la raportul privind echipamentele individuale de protecție. Vicky Ford este raportoare. Sunteți gata, doamne raportor? A avut loc un schimb de e mail și cu alte grupuri. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați uh, identificat anumite domenii de compromis. Am încercat să găsim un compromis în ceea ce privește sfera de aplicare, în al doilea rând de legătură cu procedura simplificată de revizuire a certificatelor. În ceea ce privește certificatele tip, avem sugestii din partea Comisiei, deci nu vrem să atenuăm regulamentul în niciun fel, vrem să îl facem și mai clar. Dacă nu se schimbă certificatul tip, atunci producătorul ar trebui să poată folosi o procedură simplificată pentru reînnoirea certificatului. Nu ar trebui să treacă prin toată procedura odată la 5 ani, chiar dacă nu s-a schimbat nimic. A doua problemă, sfera de aplicare. După cum vă aduceți aminte, Comisia sugera extinderea sferei de aplicare și la anumite produse de uz casnic sau interne care nu fusese reglementate înainte. În compromisurile sugerate noi eh, ne gândim la o cale de mijloc ce se va întâmpla peste 25 de ani și ce se întâmplă acum. Echipamentele de artizanat, de exemplu, nu vor intra în sfera de aplicare. De exemplu, că toate produsele casnice, cum ar fi, de exemplu, mănușile de protecție sau echipamentele împotriva umezelii, de exemplu, dacă ai un material dungat care e acolo în scopuri decorative, deci nu e neapărat <coughs> pentru a te proteja, ci e doar ceva practic decorativ, asta nu trebuie să intre în sfera de aplicare, ceea ce privește produsele care să te protejeze de căldură. Dacă produsul susține un anumit lucru și spune că te poate proteja de căldură, de exemplu mănuși care rezistă la căldură ridicată, uh, ei bine, asta ar trebui să intre în sfera de aplicare. Dacă nu se susține așa ceva, doar dacă sunt decorative, atunci nu trebuie să intre în sfera de aplicare. Și sper că astfel procesul să fie și mai puternic pentru a proteja certificarea tip la produsele pentru care e nevoie de așa ceva. V-am um, distribuit deja informațiile, majoritatea grupurilor s-au implicat, știu că socialiștii grupul S&D nu e aici raportoare în această după-amiază, însă sper că va putea să se uite la text și să spună ce crede despre aceste amendamente. Mulțumesc! Ok. so the first shadow is Mr. Armon. Thank you. Domnul Armon este primul raportor din umbră. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori la început să vă uh, mulțumesc pentru buna colaborare care ne-a permis să redactăm această propunere de compromis. Sunt de acord în mare cu propunerile de compromis, pentru că țin cont de multe din elementele amintite de noi. Am însă câteva scurte remarci în acest context. În Uh, propunerea de compromis 1, am o, avem, am o remarcă tehnică, se spune, covered by this directive, uh, acoperită de această directivă, însă noi discutăm despre un regulament, uh, nu despre o directivă. Deci ar trebui să corectăm aici textul. Apoi, în ultima teză a propunerii de, de compromis, se face o trimitere la anexa 1, linia 91. Nu înțeleg care este intenția acestei trimiteri ideea mea originală fusese ca în ceea ce privește toate lucrurile care nu sunt deja, care nu sunt definite acum în domeniul de aplicare să fie definite apoi ulterior prin intermediul actelor delegate. Am discutat deja, de fapt, această temă în uh, comisia noastră și acum um, area de Uh, aplicarea a fost definită foarte, foarte strict și acum se adaugă o propoziție, o teză pe care nu prea știu cum să o interpretez pentru că nu știu ce consecințe va avea în uh, practică și aș dori să o întreb pe raportoare dacă ar putea să-mi explice intenția aici. Mă bucură faptul că în text se face trimitere mm, de la bun început că domeniul de aplicare nu este legat de anexa 1. Acest lucru aduce cu sine o securitate juridică. Pot accepta foarte bine propunerea de compromis în ceea ce privește materialele reflectorizante. Și apoi, cred că nodul gordian al întregii discuții nu este doar domeniul de aplicare, dar și durata uh, Uh, de valabilitate, am redactat un nou text care se regăsește în propunerea de compromis. M-am gândit foarte mult cât, uh, cum ar trebui să definim <coughs> perioada de valabilitate. În propunerea originală a Comisiei se vorbește de 5 ani uh, de zile. Propunerea mea fusese de a impune o perioadă minimă propunerea raportoarei, care a fost definită apoi ca o propunere de compromis, este de a avea o perioadă maximă. Însă, în această situație, eu mă întreb ce se întâmplă cu produsele care în sine nu au o perioadă de, de valabilitate, dacă nu cumva deschidem o portiță uh, pentru autoritățile de, de monitorizare să impună o perioadă de funcționare mai scurtă. Um, trebuie trecute anumite proceduri de certificare, de autorizare, ceea ce aduce cu sine costuri mai mari pentru fiecare societate comercială, dar um, sunt proceduri interesante pentru autoritățile care emit aceste certificate. Deci mă întreb ce se întâmplă dacă vom defini această perioadă Uh, maximă uh, de, de valabilitate. Există unele materiale care au o perioadă de viață mai scurtă și uh, cred că ar trebui să ținem cont și de aceste elemente. Pot accepta o perioadă uh, de viață maximă. Poate voi voi reuși să găsesc și o soluție astfel încât să putem uh, evita această povară birocratică suplimentară pentru, pentru materialele pentru care nu este nevoie de renoirea procedurilor de uh, certificare. Cred că putem accepta astfel o propunere de compromis formulată și aș dori să mulțumesc colegilor și uh, doamnei Ford din inima. Mulțumesc, domnule Ariman. Aș dori să... Ok, just wanted to check, that's fine. Vreau să verific că nu e nimeni în numele celorlalte grupuri. Pe cuvântul. Îi mulțumesc lui Vicky pentru munca foarte interesantă, pentru colaborarea pe care am avut-o împreună, noi, echipa de raportori din umbră. Ne dorim ca în amendamentele de compromis să se țină cont, bineînțeles, de părerea exprimată de toți colegii. În ceea ce privește primele amendamente de compromis, sfera de aplicare, putem rezuma lucrurile foarte simplu. Trebuie să ținem cont de ceea ce e într-adevăr necesar. Să fim, deci, pragmatici. Să nu mergem dincolo de limita rezonabilului pentru ca o serie întreagă de produse să fie aici uh, incluse. Deci anumite produse nu trebuie să intre în sfera de aplicare. Sunt de acord pe fond, însă nu cu tot ceea ce a spus colegul meu de la PP. Deci nu vrem să punem practic o șapă de plumb aici uh, reglementar asupra tot ceea ce este fabricat și care la un moment dat ar putea fi considerat ca fiind un uh, echipament de protecție sau ca având legătură cu protecția. Deci sfera de aplicare e satisfăcătoare așa cum e. Așa cum spunea și colega Ford, elementele decorative, de exemplu bezi reflectorizante, acestea pot fi excluse atâta timp când nu au o funcție de protecție sau nu se susține acest lucru din partea producătorului. E clar că uneori și poate că textul va ușura lucrurile, e drept că uneori există ambiguități. Limita între ceea ce e la mod ceea ce reprezintă modă și ceea ce e utilizarea echipamentului, deci uh, diferența nu poate fi foarte clară, însă dacă e un element doar decorativ, la modă, nu, cred că trebuie să uh, fie inclus în uh, sfera de aplicare, deci dacă nu se susține un rol de protecție. În ceea ce privește durata validității atestării, certificării, amendamentul 4. Nu e un subiect simplu, să știți, ci complicat. Înțelegem care e părerea tuturor celor implicați. Eu cred că compromisul care a fost prezentat e corect. Și aici aș vrea să mai discut despre ce spunea colegul meu de la PP. Eu cred că, dat fiind că se uh, propune o procedură foarte simplificată, ar trebui să menținem termenul de 5 ani ca termen maxim și nu minim. Deoarece trebuie să avem totuși niște elemente de protecție aici, niște garanții dacă în lumina datelor științifice nu apare nicio noutate, dacă industria nu își schimbă produsul între timp, atunci procedura simplificată care este propusă este extrem de simplă. Deci nu cred că am putea avea aici tot felul de abuzuri uh, intermediari, de exemplu, care să vină cu uh, anumite elemente care să compromită produsul final. Amendamentul de compromis la asta se referă și cred că e corect. Aș avea doar o întrebare pentru Vicky, ca raportoare la acest dosar. Eu am propus un amendament referitor la protecția motocicliștilor. Și eu sunt motociclist de la 14 ani. Mă gândesc la o îmbunătățire. Știți că hainele de protecție uh, trebuie evaluate din perspectiva elementelor de securitate. Deci să, tre- să facem o evaluare practic în timpul folosirii, în mod coerent. Atunci când sunt evaluate elemente de protecție amovibile separat, nu uh, putem să fim siguri că se garantează siguranța. Știți că atunci când îți pui eh, combinezonul sau eh, geaca de motociclist, anumite elemente pot practic să mm, se desprindă din cauza vitezei, deci evaluarea trebuie făcută uh, per total, uh, cu echipamentul complet. Nu știu, poate suntem de acord, Vicky, sper. Deci, încă o dată, felicitări pentru munca depusă. Eu cred că se va încheia totul foarte bine la acest text. Nu cred că vor fi probleme. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Roșfo. Domnul Mastalca nu văd să fie în sală. Nu. Domnul Johan are cuvântul acum. Mulțumesc. Foarte rapid. Sunt de acord, bineînțeles, cu esențialul prezentării făcute de Vicky. Sunt de acord de asemenea și cu ceea ce a spus colegul nostru, deci și eu voi fi foarte succint. Și eu sunt motociclist de la 14 ani, deci iată avem ceva în comun. Nu știu dacă e o calitate sau nu. Însă e clar că trebuie să ne asigurăm întotdeauna că siguranța nu e doar virtuală în cazul motocicliștilor și în general. Eu cred că s-a găsit un echilibru cu procedura de reexaminare simplificată. Avem un rezultat echilibrat, cred eu, și ar trebui să ne menținem, practic, uh, la ideile din acest uh, compromis. Nu voi îngreuna dezbaterile. Acum, în ceea ce privește sfera de aplicare, aici sunt cam sceptic. Eu cred că va fi destul de greu. Există anumite elemente care mm, greunează punerea în practică. Însă, pe ansamblu, mulțumiri și felicitări lui Vicky pentru această muncă. Vă mulțumim, domnule Dură. Acum, doamna Grapini. Mulțumesc mult. În primul rând, vreau să felicit pe Vicky, raportoarea și raportorii din umbră, pentru că uh, la un raport care la un regulament care poate s-ar spune că nu toate temele care le avem atât de important, iată că atât de meticulos au analizat și au, ne prezintă acum uh, un proiect de raport uh, vis-a-vis -vis de tema definită ca echipamente individuale de protecție. Deci am cerut să să vorbesc. Pentru că s-a vorbit aici de sfera de aplicare și s-a dat un exemplu de către Vicky, de exemplu benzile reflectorizante intră sau nu intră, sau acele decorațiuni. Cred că dacă raportul este definit ca fiind echipamente individuale de protecție, atunci trebuie într-adevăr la definirea sferei de aplicare să scoatem pe cele care sunt decorative și ar putea într-un fel să, să Uh, ajute la siguranța în circulație. De exemplu, dacă pun banda decorativă pe, uh, pe o vestă care o poartă copilul, uh, nu înseamnă că neapărat îl protejează. Este un element care poate să ducă la siguranța circulației, dar dacă nu e atent și trece pe unde nu trebuie, tot este <laughs> călcat de mașină. Deci, practic, e bine cum au definit și, raportorii și raportoarea sfera de aplicabilitate. Sau casca motociclistului. Este foarte important să o punem acolo. Din ce material material este, la cât rezistă și așa mai departe. Dar uh, banda reflectorizantă pe costum nu-l poate proteja dacă cade, de <laughs> exemplu, de pe motocicletă sau ochelarii sudorului nu pot să-l pun ca uh, egal cu banda reflectorizantă. Uh, cred că dacă raportul e definit ca echipamente individuale, trebuie scos din sfera de aplicare cele care sunt uh, cumva copărtașe la siguranța în circulație sau siguranța în, în, uh, într-o anumită acțiune, dar nu asigură protecția în sine. Și uh, legat de valabilitate, aici pot să fiu de acord, poate se găsește un compromis, pentru că, într-adevăr, dacă durata de valabilitate a materialului este mai mică decât uh, perioada pusă uh, aici, atunci avem o problemă poate că e bine, într-adevăr, să mergem cu o perioadă minimă de, de valabilitate. Dar aici raportorii sunt convinsă că vor găsi un consens. Am vrut doar să subliniez că, da, la sfera de aplicare trebuie să ne gândim doar la echipamentele care, într-adevăr, asigură protecția și nu cele care uh, sunt decorative și pot contribui la siguranța uh, circulației sau siguranța, în general, a purtării unui uh, echipament. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumim, doamnă Grapini. Doamnă raportor, doriți să reacționați sau doriți să dau cuvântul comisiei acum? Comisia atunci, dacă sunteți de acord. <coughs> Vă mulțumesc pentru munca făcută. Deci vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, pentru amendamentele de compromis. Referitor la sfera de aplicare, după cum știți, avem anumite rețineri în ceea ce privește amendamentele 1 și 2 pentru mănuși și le de mm, uz casnic, de exemplu, pentru spălarea vaselor. Noi aveam, doream acolo o derogare. Însă, așa cum ați menționat deja, noi vom sprijini orice efort de compromis. În ceea ce privește amendamentele de compromis, în ceea ce privește componentele reflectorizante, salutăm propunerea deoarece credem că aduce claritate juridică. De asemenea, în ceea ce privește amendamente de conținut, în ceea ce privește materiale care intră în contact cu apa și acolo salutăm. Totuși aș vrea să ridic în discuție un element care mai degrabă ține de formulare, amendamentul de compromis 3, alineatul 7.5a. <coughs> Acolo se menționează faptul că certificatele pot fi renoite automat, certificatele tip. Nu există o procedură pentru renoire automată. Însă ne întrebăm ce înseamnă și dacă e nevoie într-adevăr de o renoire automată, nu știu, poate că am complicat mai mult lucrurile. Puteți să ne spuneți exact unde se vorbește despre automat de renoire. Aliniatul, al treilea aliniat de la sfârșitul punctului 75a. Se spune când uh, organul notificat a confirmat că nu există o modificare și în al treilea rând se spune că se renoiește automat uh, certificarea tip cuvântul, automat spun eu că ne complică lucrurile. Da, probabil e inutil să avem acel cuvânt, spune doamna raportor. Voi încerca să revin asupra anumitor comentarii excelente pe care le-ați avut, dragi colegi. În primul rând, articolul 17 și amendamentul de ștergere a formulării de acolo. Articolul 17 reprezintă o propoziție. Se spune că aceste echipamente trebuie clasificate uh, conform categoriilor de risc de la Nexa 1. Am înțeles că din partea Comisiei s-a cerut acea ștergere, deoarece se face trimitere în altă parte. Dacă nu veți să uh, ștergeți, dacă BP-ul nu vrea, e în regulă. Doar uh, științați-mă încă o dată, eu cred că e o problemă lingvistică. Se face referire și în altă parte în text, deci nu cred că e o problemă asta acum. Perioada minimă, maximă. Toate certificatele durează să dureze cel puțin 5 ani sau toate certificatele să se încheie, deci să expire pe perioadă de cel puțin 5 ani. Eu aș vrea să uh, am o punte aici între diferenții portori din umbră. Unii spun că trebuie să fie maxim 5 ani, alții spun că minim. Poate că ar trebui să încercăm să votăm un compromis. Deci toate certificatele să aibă o durată maximă de șapte ani, să zicem, sau minim cinci, sau uneori un minim de unu sau doi ani, poate ar fi mai corect, dacă e un sector în continuă dezvoltare. Deci nu sunt expertă, poate că ar trebui să votăm despre acest lucru să avem mai multe opțiuni, să le discutăm mai uh, în detaliu atunci când uh, vom ajunge la trialog. Însă eu cred că ne vom înțelege. În ceea ce privește căștile pentru motocicliști, aveți dreptate. E uh, o piesă de echipament de protecție personală care trebuie să fie foarte puternică. Uh, mi s-a spus că și în altă parte sunt reglementate căștile uh, de motociclete, însă eu aș uh, vota pentru amendamentul dumneavoastră. A, și pentru jachetă. Deci nu doar casca, dar și haina, geaca. Ambele lucruri, deci. Să vă spun de ce avem acest dosar, să simplificăm actualele procese de să fie mai ușor de identificat uh, diferiți operatori economici dacă ceva uh, are probleme. Actuala legislație privind echipamentele personale de protecție are vreo 25 de ani. S-au exclus, de exemplu, mânușile casnice timp de 25 de ani. Nimeni nu s-a plâns din cauza asta. Nimeni nu s-a plâns de nesiguranță juridică din cauza asta. Deci noi încercăm acum să aducem claritate juridică, însă dacă, într-adevăr, te protecție, de exemplu, împotriva căldurii, atunci ar trebui inclusă și asta ca, eh, ecanim, eh, ca echipamente de protecție personală. Eu eh, vă ascult pe toți, Sper să obținem o majoritate și să lămurim toate celelalte lucruri la discuțiile în vederea trialogului. Deci, încă o dată, vă mulțumesc tuturor pentru ajutor. Mulțumesc. Acum mă întorc la prezidiu. The next file is the următorul dosar Avizul colegului Jens Nielsen privind uh, diseminarea datelor obținute prin uh, satelit. Ah, mă scuzați, am sărit niște pagini. Okay, the next, <laughs> the next Următorul punct. Impactul evoluțiilor de pe piața europeană de apărare asupra capacității de securitate și apărare din Europa. Vă reamintesc că această comisie are competențe în ceea ce privește achizițiile publice în acest domeniu, nu asupra întregului sector al apărării. Și dau cuvântul acum colegei noastre, Edico Galpel, care este raportoare pentru raportul IMCO. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că putem discuta despre acest aviz. Voi vorbi în limba maghiară, dacă îmi permiteți. Trebuie să vă spun că au fost foarte multe amendamente, 76 în total, înaintate de diferiți colegi. Majoritatea acestor amendamente veneau cu uh, sugestii la propunerea inițială și sunt uh, foarte bune. De asemenea, mă bucur să văd că suntem de acord între noi, majoritatea colegilor, deoarece văd că toți ceilalți sunt de acord cu mine în uh, ceea ce privește uh, reierarhizarea priorităților. Deocamdată nu s-a reușit o unificare a cererii Uh, în Uniunea Europeană, pe piața apărării, uh, cererea rămâne în continuare foarte fragmentată și mai există un factor care nu ne-a ajutat în ceea ce privește această fragmentare a cererii și anume faptul că planurile și proiectele de dezvoltare de capabilități ale Agenției Europene de Apărare nu au avut uh, succes. De aceea eu cred că va trebui să revizuim întreg procesul de apărare europeană, să lansăm un astfel de proces de revizuire și eu cred că e nevoie de o coordonare la nivel european a procedurilor naționale de planificare în domeniul apărării. Doar așa ne putem atinge obiectivele. Bineînțeles, sunt conștientă de faptul că sunt foarte multe de făcut, e un drum lung și de aceea trebuie să ne alegem clar prioritățile și aici procedurile achizițiilor publice sunt esențiale, care intră și în um, obligațiile Comisiei IMCO. Eu cred că am reușit să ajungem la niște compromisuri foarte bune și m-am bucurat de asemenea să văd că avem mulți colegi experți în domeniu care au înaintat mai multe amendamente uh, foarte bune pe această temă. Sunt de acord cu raportori din umbră de la socialiști, ALDE și ECR. Sunt de acord cu dumnealor pe deplin atunci când susțin că e foarte important ca statele membre să transpună directiva 81 pe 2001. Această directivă trebuie transpusă direct în legislația națională pe deplin pentru a se asigura că derogările sunt reduse practic la minim. Doar așa putem uh, reduce și uh, numărul mare de proceduri diferite, de uh, reguli uh, de proceduri de achiziții publice. Vă amintesc și regula 346 din tratat care se referă la achizițiile publice. Deci noi nu vrem ca aceste derogări uh, să se folosească oricând, ci doar atunci când sunt justificate în practică. Îndemn de asemenea Comisia să-și dubleze eforturile pentru a crea niște condiții egale de participare în ceea ce privește piața apărării Trebuie reduse de asemenea practicile care denaturează concurența. Vă spun, toate scutirile și derogările nu pot fi folosite oricum, ci doar când sunt justificate. De asemenea, m-am bucurat să văd în amendamentele colegilor faptul că ei menționează și noi tipuri de proceduri de achiziții publice. Deoarece există astfel de noi proceduri, astfel de noi practici. E un domeniu în care se poate face mult mai mult. Ar trebui să analizăm și să profităm de noile uh, șanse. Mă gândesc la grupare, la folosirea criteriilor, uh, la folosirea tehnologiilor, uh, tehnologiei și informațiilor. Mă gândesc și la încurajarea um, eforturilor de cercetare, de exemplu. Eu cred că prin ceea ce am spus am reușit să mă fac înțeleasă. Aceste noi modalități de proceduri de achiziții publice pot fi folosite pentru a reduce costurile și povara administrativă. În ceea ce privește denaturarea piețelor, după părerea mea, e important să eliminăm treptat toate aceste Uh, de natură toate aceste distorsiuni. Și aici mă gândesc la statele membre pe care am vrea să le implicăm în uh, construirea bazei uh, tehnologice de apărare. Ar trebui să fie folosite alte instrumente Trebuie să facem tot posibilul pentru a pune capăt uh, actualei fragmentări din acest domeniu. Bineînțeles, îmi dau seama că multe guverne naționale nu ar fi de acord cu așa ceva, guvernul meu nu ar fi de acord cu asta. Știu că multe guverne naționale doresc să stabilească elesele prioritățile pentru domeniul apărării, se gândesc la locurile de muncă, fiecare vrea să-și protejeze propriile investiții, bineînțeles, însă eu cred că o bună coordonare uh, ar putea să ne îmbunătățească eficiența la nivel european. Iar noi, în calitate de membri ai Parlamentului European, ar trebui să sprijinim uh, aceste eforturi. Bineînțeles, trebuie garantată confidențialitatea informațiilor, însă toate statele membre și noi trebuie să înțelegem că depindem unii de alții. E o industrie în care codependența e evidentă. Bineînțeles că lucrurile au practic două fațete și asta se vede și în, prin amendamente și e important să ținem cont de realitate, însă i-aș ruga pe colegi să încerce să lase deoparte convingerile lor personale sau uh, interesele lor naționale, deoarece va fi un aviz comun al Comisiei IMCO prin care trebuie să îmbunătățim uh, șansele acestei industrii pe termen scurt și mediu și pentru asta trebuie să reducem fragmentarea în primul rând. De aceea îmi rog colegii să sprijin amendamentele, îi rog pe colegi să sprijin amendamentele de compromis pentru a încerca să obținem un aviz care să oglindească uh, poziția noastră comună și care să țină cont de obiectivele noastre comune. Vă mulțumesc foarte mult! I don't think any of... Nu cred că e în sală niciun raportor din umbră. Catherine Steiler va vorbi în numele socialiștilor. Thank you. I, I, I... Mulțumesc. Scuze din partea raportorului din umbră, care nu poate să fie aici. Voi citi informațiile pe care mi le-a dat. Deci mulțumiri raportoarei pentru munca foarte bună, pentru modul în care am colaborat. Majoritatea sugestiilor eh, socialiștilor democraților au fost incluse în pachetul de compromis, printre care faptul că salutăm eh, includerea la amendamentul 1 a sugestiilor noastre. Adoptarea de acțiuni strategice de Consiliul European în decembrie 2013 nu a dus la măsuri specifice de cooperare între uh, diferitele părți interesate din domeniul apărării. Așa cum a spus și raportarea la compromisul 3, salutăm faptul că Trebuie să avem o cooperare mai strânsă între statele membre, trebuie să evităm uh, suprapunerea eforturilor, dublarea eforturilor și să nu uităm că e un domeniu cu foarte multe interconexiuni. De asemenea, trebuie să încurajăm o industrie a apărării modernă, competitivă. Compromisurile 5 și 6, de asemenea, sunt bune. Aici uh, salutăm faptul că sunt menționate în mod specific IMM-urile, deci mulțumim, doamne raportor, pentru asta. Anumite elemente pe care le-am ridicat noi în discuție nu sunt în uh, pachetul de compromis, însă sunt importante pentru noi și ne-am dorit sprijinul pentru acestea. În primul rând, impactul crizei economice asupra sectorului apărării. S-au redus bugetele foarte mult, uh, E nevoie de coordonare, mai ales pentru uh, în domeniul capabilităților, trebuie să evităm toate dubloanele aici. De asemenea, în 2009 statele membre au fost rugate uh, să creeze centre participative și acum în ceea ce privește Uh, documentul strategic uh, privind IMM-urile și lanțul de aprovizionare. E important ca IMM-urile să înțeleagă mai bine cum e lanțul de aprovizionare pentru a avea acces la contractele din domeniul apărării. Deci raportorul socialist și-a dorit să se pună accentul mai mult pe asta. Și în, mult, în ultimul rând, modernizarea procedurii de achiziții publice. Dumneavoastră vorbeați de achiziții publice electronice. Ceva foarte important e un punct în amendamentul 72 al domnului Gutierrez Prieto. Deci acestea sunt uh, elementele pe care am vrut să le subliniez. Vă mulțumesc pentru colaborare și sunt sigură că la negocieri uh, vom ajunge la o înțelegere. Mai dorește să intervină cineva în numele celorlalți raportori din umbră, de Ian Dalton pentru ECR. Mulțumesc că numele, vorbesc cu numele domnului Iachevici, care nu poate fi astăzi aici, din păcate. Dumnealui vrea să le mulțumesc atât raportoare cât și raportorul din umbră pentru discuții. E un raport important pentru statele membre. Dumnealui vrea să se refere la ultima versiune a amendamentelor de compromis. Avem 8 astfel de amendamente. Puteți sprijini 7 și 8 fără niciun comentariu în plus însă regretăm faptul că o serie din sugestiile noastre nu au fost luate în calcul. Raportorul Iachevici uh, vă mulțumește pentru faptul că la compromisul 4 uh, ați uh, ținut cont de sugestia noastră. Vrem însă ca amendamentul 29 să fie votat ca adăugire. Domnul Iachevici e puțin dezamăgit, însă s-a redactat acest amendament de compromis pentru a ține cont de părerea tuturor <clears throat> grupurilor. Salutăm faptul că se vorbește despre IMM-uri, însă amendamentul său 38 a fost șters din compromis, din păcate. Domnul Iachevici era mulțumit de redactarea inițială. Se gândea că raportarea reușise să obțină un bun text de compromis, însă fără acest amendament 38, dumnealui nu va putea sprijini acest compromis. Compensațiile de asemenea sunt foarte importante, offsets în engleză, și e important ca eliminarea acestora să se facă treptat doar atunci când piața europeană va fi uh, dezvoltată în mod mai uniform și echilibrat. Amendamentul de compromis 5. Probabil că nu îl va putea vota ECR-ul. Colegul meu nu mai are multe comentarii în ceea ce vește celelalte comentarii, doar la șase vă va transmite prin e-mail uh, ceea ce e problematic. Să înțelege că restul grupurilor uh, sprijină acest uh, amendament. Poate că vom cere secretariatului să avem un vot uh, separat, însă în orice caz vom comunica cu doamna raportor prin e-mail. Acum, câteva comentarii ale mele în calitate de coordonator ECR. Eu am îngrijorări. În control se îndreaptă acest raport. În ceea ce privește achizițiile publice în domeniul apărării, în domeniul sensibil, nu cred că avem nevoie de Uniunea Europeană să ne spună cum să facem achizițiile publice în acest domeniu. Asta e perspectiva noastră a CR-ului. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul în numele grupului ALDE? GUE? Verzi? Din nou, doamna raportor. Ca să nu ca să, ca să nu mă Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. vreau să mulțumesc uh, social, social și ECR-ului pentru comentariile lor. Este adevărat că nu toate amendamentele uh, pot fi incluse în uh, compromisuri. Însă, eu să dau atenție obiectivului nostru comun. Sergio Gutierrez se referă la criza economică, și la rezultatul acesteia, și anume reducerea bugetelor pentru apărare. Amendamentul 72 se regăsește deja în uh, propunerea de compromis, deci cred că putem clarifica foarte ușor acest punct. Este foarte important să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii, sunt cu totul de acord din acest punct de vedere. În ceea ce privește comentariile domnului Iachievici, și a coordonatorului. Și eu cred că linia roșie este reprezentată de compensații pentru a fi de acord cu acest compromis, însă pot să vă spun foarte clar că această ă, practică a compensațiilor este una foarte complicată, deloc uh, ușor de înțeles și Cred că astfel nu vom putea depăși fărămițarea pieței uh, unice, o piață care ar trebui să fie uh, mai bine integrată pentru că uh, eficiența pieței apărării nu este garantată. Nu înseamnă că trebuie să ajungem la o adevărată unificare, ci avem nevoie de coordonare, avem nevoie de o planificare coordonată. Trebuie să știm care sunt cheltuielile planificate și eu cred că un asemenea exercițiu ar fi unul util la nivel european pentru că, altfel, pentru că astfel am evita uh, cheltuieli uh, care nu sunt necesare. Ar fi foarte bine dacă am putea dacă achizițiile publice s-ar putea desfășura pe o platformă electronică, astfel încât transparența să fie garantată. Sunt de acord că unele state se confruntă cu unele dezavantaje datorită compen- sistemului compensațiilor și că ar trebui să se bucură de compensații din alt punct de vedere. În ceea ce privește amendamentele, la amendamentul de compromis numărul 6 nu sunt de acord Uh, remarcile domnului Iachievici se regăsesc deja în acest amendament de compromis. Sunt de acord cu ele, însă cred că va trebui să discut cu dumnealui pentru a clarifica aceste chestiuni. Îmi pare, îmi pare rău să aud că ECR-ul nu, va, nu poate fi de acord cu acest uh, aviz. Eu sunt convinsă că am putea redacta un aviz pe care să îl sprijinim noi cu toții. Vă mulțumesc. Doamna uh, Șaranțova, doriți și noastră să luați cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Îmi cer scuze pentru că am întârziat, însă am fost uh, reținut în trafic. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportarei pentru eforturile de a ține cont de opiniile diferite față de acest uh, raport. Cred că, din multe puncte de vedere, această temă este una delicată pentru majoritatea statelor membre, mai ales cele unde nu există o industrie a apărării atât de dezvoltată. Permiteți-mi să mă concentrez pe scurt asupra unui punct vis-a-vis -vis de care am uh, depus un amendament, problema compensațiilor. Sunt de acord cu raportoarea că nu este cel mai bun sistem și că nu există o alternativă clară, uh, însă pentru statele de dimensiuni mai mici este singura opțiune pe care o avem. Eliminarea treptată a compensațiilor fără o alternativă reală ar fi, în, ar fi foarte dăunătoare pentru uh, sectorul apărării în unele state membre. Știm foarte bine că uh, la articolul 21 au fost introduse niște uh, norme privind subcontractarea ca înlocuire a sistemului compensațiilor, însă aceste norme nu sunt, nu sunt folosite deseori în practică pentru că sunt foarte complicate din punct de vedere administrativ. Statele membre ne spun că în momentul în care se aplică aceste uh, norme, achizițiile publice devin mai costisitoare și au nevoie de uh, un timp mai uh, lung și se impun sarcini unor sub, uh, firme subcontractante care nu pot face po- poverilor care sunt conf- confruntate. Și putem ajunge în situația în care nu vom avea compensații și nu va, nu va exista nicio soluție alt, alternativă. Da, nu este, cred că, modalitatea cea mai bună pentru a dezvolta o adevărată piață echilibrată europeană pentru industria apărării. Din acest punct de vedere, aș dori să vă cer reformularea amendamentului de compromis numărul 5. Sper că și la Consiliul European se vor înregistra uh, progrese pentru a găsi modalități uh, mai bune pentru a uh, lega acest domeniu uh, politic de alte domenii relevante. Vă mulțumesc și îmi cer scuze din nou pentru întârziere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este un uh, schimb de opinii privind uh, difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale. Este vorba de un proiect de aviz. Comisia competentă pe fond este Comisia ITRE. Raportorul pentru aviz din partea grupului grupul, din partea comisiei noastre este Jens Nilsson, care nu este prezent, dar uh, a, dar, a transmis notițele sale lui Catherine Styler, care, care îi dau cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc uh, colegilor. Am în fața mea notițelor lui Jens pe care uh, le voi citi. Își uh, cere scuze, în primul rând, pentru că trebuie să participe la o întâlnire ministerială la Stockholm. Industria satelitară este una cu cea mai rapidă creștere în Europa și pe plan global. Deci dezvoltarea pieței satelitare și a serviciilor conexe este împiedicată de lipsa unui cadru legislativ unitar în Europa. Propunerea de directivă privind difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale își dorește tocmai să răspundă, să soluționeze această problemă. Comisia Europeană este convinsă că avem nevoie de o legislație europeană comună pentru a ne asigura că datele satelitare uh, pot fi difuzate în mod liber și că există egalitate de șanse între operatorii economici. Trebuie să atingem toate aceste obiective în paralel, ținând seama de interesele naționale, de suveranitatea națională și de politicile de securitate și de apărare. Este un echilibru dificil de obținut pentru că datele satelitare pot fi folosite uh, atât în, în uh, scopuri civile, dar și militare. În general, raportorul pentru aviz consideră că această propunere are potențialul de a contribui la atingerea acestor obiective și că răspunde Uh, necesităților din uh, acest domeniu. Raportorul dorește să lucreze în mod constructiv, pornind de la propunerea Comisiei, astfel încât să ajungem la un uh, rezultat echilibrat. Au fost consultați foarte mulți actori implicați și există un consens în ceea ce privește necesitatea unei piețe uh, comune, mai ales pentru datele satelitare de mare rezoluție. În ceea ce privește propunerea, uh, uh textul propunerii comisiei, răspunsul a fost puțin uh, diferit. Drept urmare, raportorul pentru aviz consideră că această propunere trebuie clarificată și bunătățită. Um, uh, a fost prezentat un document de lucru care identifică unele dintre aceste puncte asupra căruia trebuie să lucrăm mai mult. și se, face, se fac mai multe propuneri de îmbunătățire și o să menționez pe scurt câteva puncte pe care raportorul și le dorește a fi îmbunătățită. În primul Analiza Parlamentului European a evaluării de impact a Comisiei identifica câteva deficiențe în faza pregătitoare a propunerii. De exemplu, uh, nu există dovezi clare, um, um, evaluarea impactului este calitativă, analiza costuri-beneficii nu este suficientă și uh, nu, s nu s-a ales un număr prea mare de eșantioane un aspect uh, care lipsește este faptul că nu se înțelege că există o singură problemă pe piața unică care trebuie rezolvată. Nu sunt uh, identificate barierele existente și nu se fac propuneri despre cum poate fi îmbunătățită uh, piața unică. Nu este foarte clar dacă introducerea unei proceduri de autorizare mai detaliate nu aduce cu sine niște costuri suplimentare Uh, obiectivul uh, principal al acestei propuneri ar trebui să, să creeze o piață unică în Europa și care să aibă un efect uh, pozitiv asupra altor sectoare economice, agricultura, de exemplu, planificarea urbană, transportul urban uh, și așa mai departe. și dacă propunerea reprezintă un obstacol în calea cercetării, atunci uh, ar trebui să fie îmbunătățită. Temerile privind securitatea națională sunt deosebit de importante și trebuie privită într-un mod echilibrat. Experiența din Statele Unite ale Americii există interese comerciale pentru extinderea uh, aceste piese pentru datele uh, satelitare. Difuzarea datelor satelitare de mare rezoluție din și în țări terțe uh, este o temă deosebit de delicată. Comisia ar trebui să ne explice cum putem uh, evita denaturarea pieței interne în dezavantajul industriei europene. Vă mulțumesc pentru că Um, ați ascultat aceste remarci și vă asigur că domnul Jens uh, Nilsson așteaptă cu nerăbdare remarcile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Uh, numele PP-ului, dau cuvântul lui Lambert Van Nistelrooy. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această uh, prezentare minunată. Um, nu sunt cu totul de acord cu conținutul acestei prezentări și de ce am aceste ezitări. Dacă mi-aduc eu bine aminte, este vorba de una din propunerile care făcea parte din uh, REFIT, din programul REFIT. Și acum comisia competentă pe fond nu este INCO, ci ITRE și acum uh, avem o listă imensă de puncte uh, interesante. Uh, unde ne aflăm acum, în ce situație ne aflăm acum. Dacă comisia noastră uh, dorește să redacteze un aviz pentru piața internă, ar trebui să ne limităm la piața internă. Și dacă spuneți că anumite state fac acest lucru pe cont uh, propriu, ce înseamnă acest lucru? Urmăm deja o direcție greșită din punctul de vedere al politicilor urmate. Cred că ar trebui să culegem mai multe informații și să ne concentrăm puțin dezbaterea. Deci, din punctul de vedere al PPE-ului, considerăm că avem suficiente motive pentru o intervenție în această etapă timpurie pentru a redacta o propunere și nu de a cere Comisiei Europene un alt uh, an de studii, uh, studii noi. Nu cred că rezultatul va fi mai puține acțiuni pe baza unor informații mai cuprinzătoare. Deci, mesajul meu pentru raportor este de a ne prezenta o poziție mai puternică și să spună foarte clar dacă ne dorim o asemenea reglementare, dacă dorim să mergem în această direcție sau nu. Nu, este vorba de o directivă, nu de un uh, uh regulament. Dorim să mergem în această direcție? Da, dorim și apoi trebuie să precizăm cât de departe dorim să mergem. Însă cadrul ar trebui să fie stabilit foarte clar. Pentru că există o plus valoare economică potențială pe viitor acestor date imensă. Este vorba de date cruciale, nu știm la ce ne vor folosi peste, peste 10 ani. Deci uh, vă rog să accelerăm puțin uh, acest dosar. Doamna președintă, după ce am, am ascultat opinia raportorului și a raportorului Domnul din partea PP-ului, am impresia că există un consens privind deficiențele propunerii actuale a Comisiei Europene. Poate nu suntem de acord despre ce anume trebuie să facem pentru a rezolva aceste deficiențe. Pe mine logica Comisiei nu mă convinge și anume că propunerea în forma sa actuală va avea un impact pozitiv asupra pieței sau va duce la sporirea veniturilor, va duce la crearea mai multor locuri de muncă. De asemenea, nu sunt convinsă că va ajuta uh, pentru a proteja mai bine sfera privată sau datele cu caracter personal. De exemplu, în propunerea comisiei, uh, se pleacă de la prezumția că doar datele satelitare de, de mare rezoluție ar avea un caracter uh, delicat. Ei bine, este o, o părere învechită și datele satelitare normale au un anumit uh, risc din acest punct de vedere. Însă abordarea nu poate fi una uh, doar europeană industria satelitară europeană reprezintă unul din cele mai importante Uh, succese ale, ale Europei. Cererea de uh, uh, informații de, în acest domeniu al tehnologiei informațiilor este una tot mai mare și trebuie să ne asigurăm că nu adoptăm o legislație care să fie depășită în momentul în care va intra în vigoare, astfel încât să ne dezavantajăm propria industrie. Deci înțeleg că există această intenție de a proteja datele delicate, că se răspunde riscurilor pentru siguranță, dar eu nu sunt convinsă că această propunere atinge tocmai aceste obiective. Deci sunt cu totul de acord cu cele spuse de raportor, în ceea ce privește deficiențele acestei propuneri, mi-aduc uh, aminte că în momentul în care Comisia a participat la primul schimb de opinii, ne-a spus că este vorba doar de, de scopuri comerciale, deci sistemul Galileo nu ar fi fost acoperit de această propunere. Nu prea înțelesesem despre ce este vorba atunci și că, de fapt, există doar câteva state care produc asemenea date satelitare în scopuri comerciale. Deci trebuie să ne gândim dacă vom trimit acest uh, dosar înapoi comisiei sau nu, însă pentru grupul meu politic uh, este foarte important ca orice propunere legislativă să treacă testul uh, viitorului și să nu fie depășită în momentul în care o vom, o vom adopta și să nu ne concentrăm doar pe o definiție a problemei, și să pierdem din vedere, de exemplu, datele satelitare care nu au o mare rezoluție, dar care au și ele uh, o importanță mare. Raportorul din umbră al uh, ALDE nu este uh, prezent. Dita, dacă doresc să iei cuvântul în numele ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru introducerea pe care ne-a făcut-o. Uh, iau cuvântul uh, în numele uh, raportorului din partea ALDE, care nu a putut, Antana Zgoga, care nu poate fi al, alături de noi astăzi. Încercarea Comisiei, Comisiei Europene de a consolida competitivitatea acestui sector european nu este una foarte convingătoare. Abordarea Comisiei nu este convingătoare dumnealui speră că este posibil ca Comisia să răspundă întrebărilor sale. Comisia Europeană trebuie să ofere dovezi concrete conform cărora funcționarea pieței interne nu este, este, nu este posibilă în lipsa acestei propuneri legislative. Această propunere nu trebuie să reprezintă un dezavantaj pentru companiile europene pe piața globală, doar, doar un tip de aceste date trebuie să răspundă unor restricții de, de securitate, iar propunerea de evaluare în, a datelor în toate statelor membre, indiferent de existența unor furnizori de aceste date, este exagerată. Domnul Goga uh, insistă asupra faptului că datele satelitare de uh, mare rezoluție vor putea fi folosite doar dacă sunt autorizate. Deci, Luna lui are îndoieli că propunerea existentă va permite autorizarea mai rapidă a folosirii acestor date în comparație cu situația actuală. Aș, ar dori ca Comisia Europeană să explice de ce a ales această perioadă de șapte zile pentru autorizare. Este timp suficient pentru ca autoritățile dintr-un stat membru să se consulte cu autoritățile competente din alte state membre. Dumnealui este deschis uh, oricăror discuții, însă consideră că avem nevoie de dovezi din partea Comisiei Europene care să ne arate că această propunere este un exemplu de o bună reglementare. Mulțumesc. I don't have a GUI shadow. Din partea GUE nu este nimeni prezent, nici din partea verzilor. Iulia Reda nu este prezentă. Comisia dorește să ia cuvântul. Augusto González, din partea Comisiei. Bine ați venit, domnule González. Thank you, madam. Um, the Commission notes the concerns expressed. Mulțumesc. Comisia ia notă de îngrijorările exprimate și um, Aș dori să ridic câteva aspecte, dacă îmi permiteți. dacă comercializarea este benefică sau nu, acum trebuie să spunem că este o piață în creștere, care în continuare mică, dar în creștere și are mare potențial. Iar situația este următoarea. Aspectele de securitate îngreunează accesul la date de sateliți de înaltă rezoluție. De ce? De înaltă rezoluție, fiindcă acestea sunt considerate de comisie, și de statele membre eh, care, eh, ca delicate. Iar eh, așa cum ați spus și dumneavoastră, poate că se pun unele probleme de securitate. E greu să ridicăm piedici acum și să punem obstacole, dar problema se pune în momentul în care companiile vor face bani de proprii de pe urma datelor de înalte rezoluție. Trebuie să existe condiții necesare pentru ca toate micile companii care, care operează în acest sector să fie pe picior de egalitate indiferent de țara unde își au sediul. Deci orice firmă din orice stat membru trebuie să aibă un acces mai ușor, mai rapid uh, la date de înaltă rezoluție, fără, fără obstacolul uh, chestiunilor de securitate și uh, motivul întârzierilor. Înțelegem, bineînțeles, că sunt zone cenușii și aspecte care în cadrul unui dialog pot fi lămurite de către comisie. Comisia este convinsă că această propunere ar fi în folosul sectorului, dând un acces uh, mai ușor și mai rapid la datele de înaltă rezoluție, armonizând abordările statelor membre în ceea ce privește controlarea datelor de satelit de înaltă rezoluție din motive de înaltă securitate. Vă mulțumesc! Thank you for your... Mulțumesc pentru comentarii. Termenul pentru acest raport este 12 mai, apoi pe data de 4 iunie va fi discutat raportul. Vă mulțumesc! And if the rapporteur would... Dorește uh, raportorul să, să mai gândească la calendar. S-ar putea face acest lucru, dar trebuie să um, veniți la comisie cu coordonatorii și va trebui să vedem cum vom vota la IMCO înainte de I3 fiindcă acum votul de la ITRE are loc pe 22 septembrie. Avem vreo reuniune înainte de 22 septembrie? Avem o reuniune la începutul lui septembrie, dar din experiența mea știu că nu e ușor deloc să ajungi la amendamente de compromis pe ultima sută de metri în prima săptămână după vacanța de vară. Și haideți să discutăm despre asta la reuniunea coordonatorilor. Now we move on to Acum avizul domnului Steiner privind uh, aparate consumatoare de combustibil gazos. Uh, s-au înaintat 200 de amendamente și mai patru amendamente de compromis. Un raport extrem de interesant. Dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră. Este vorba de discuția privind amendamentele de compromis, numărul de 4 care au uh, fost discutate la reuniunea raportorilor din nume de pe 31 martie. De atunci am propus o schimbare la compromisul 1, așa cum s-a propus uh, în ceea ce privește scurgerea de concentrări, acest concept ar putea fi greu de definit. Am propus, uh, deci, un alt sfârșit al compromisului 1, citez, scurgerea concentrațiilor a tuturor substanțelor dăunătoare sănătății și uh, periculoase. Restul amendamentelor de compromis rămân la fel, iar în ceea ce privește restul amendamentelor, aș dori să uh, previn două amendamente orale, unul la articolul 12.9, este dorește schimbarea formulării. Instrucțiunile tehnice pentru instalator vor conține toate instrucțiunile de instalare și de service pentru a asigura că aceste operațiuni sunt desfășurate în mod corect pentru a confirma, pentru a garanta o combustie sigură, iar uh, aparatele pot fi folosite în mod sigur. Îmi retrag amendamentul 130, fiindcă se repetă aceeași noțiune care se uh, care se, la amendamentul 129, mă scuzați, se corectează vorbit vorbitor, altul. La amendament se referă la amendamentul 18 uh, în ceea ce privește inscripțiile și marcajul CE, mm, dat fiind propunerea de a avea acest marcaj pentru aparate și accesorii, nu mai este nevoie de două alineate separate, unul pentru marcaj și pentru inscripții, pentru aparate și pentru uh, insta- și pentru accesorii. Deci uh, se propune amendamentul oral pentru amendamentul 18.1. Marcajul CE uh, va fi fixat în mod vizibil și uh, durabil acolo unde nu se poate, dat fiind în natura aparatului sau accesoriului, marcajul va fi pus pe ambalaj sau pe instrucțiuni. Iar, la, iar atunci amendamentul, uh, articolul 18.3 va deveni 18.2. Chiar dacă amendamentele ditei vor fi acoperite de acest amendament oral, cred că putem să le menținem la compromisul 3, la compromisul 3 și 4, fiindcă nu, nu strică să se repete acest lucru important și referirea la articolul 18. Am și o listă de vot provizorie și încerc să includ câte mai multe amendamente de la colegii mei pe cât se poate. Acum însă nu pot fi de acord cu amendamentele 211, uh, 206 și 205, pentru că cred că depășesc sfera de aplicare a propunerii actuale de regulament. Nu sunt de acord cu amendamentul 229, fiindcă slăbește formularea actuală a acestei propuneri. Sunt gata să discut cu dumneavoastră. Ce scuze că am încurcat uh, articolul 12.9 uh, cu, cu amendamentul 129, spune, era, vor avea două voturi joi, unul privind acest dosar și al doilea privind începerea negocierilor și sper că vom putea să avem câștig de cauză, succes privind ambele voturi pentru a, și pentru a începe dialogul tripartit cu Consiliul. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră. Um, thank you. Uh, Mr. Mulțumesc, Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc. Uh, um, acord și o felicitare privind prezentarea și privind conținutul. Vreau să vă spun uh, din partea domnului Bușoi că suntem de acord cu amendamentele de compromis. Trebuie uh, să ne gândim, bineînțeles, să, să ne gândim la amendamentele dumneavoastră orale foarte bune. O să fie discutate, nu cred că sunt problematice totuși. Doamna președintă, domnul Roy a avut uh, o, o, vizită, o vizită foarte interesată la Eindhoven, la Comitetului Regiunilor și uh, deci nu lucru total diferit. Uh, această vizită a fost un succes extraordinar și poate e vorba de strategia noastră digitală, poate ar putea să ne se spună câteva cuvinte despre această vizită. Mulțumesc. Hai să ne întoarcem la boilere. Mulțumesc. Da, da, foarte bine de la uh, ECR, Dana, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, mulțumesc, uh, doamne raportor, care a ținut cont de amendamentele noastre în compromisuri, ceea ce ne bucură și suntem de acord cu acest raport. Dita. Dita. Mulțumesc, mă alătur și eu complimentelor făcute până acum. E foarte bine, sunt foarte bune texte de compromis. Eu aș dori să um, felicit și Comisia pentru ajutorul acordat, mai ales când vine vorba de articolul 18, unde am făcut unele propuneri și uh, apreciez modul în care au fost preluate. În ceea ce privește votul, am unele propuneri, fiindcă e un exemplu de situație unde nu putem să mergem mai departe cu voturile în bloc uh, și am niște sugestii în acest sens pe care sunt gata să vi le împărtășesc. Mulțumesc! Pascal, doamne. Pascal. Mulțumesc, Vicky. Vreau să spun că vreau să mulțumesc uh, domnului raportor și să spun că sprijinim și noi amendamentele de compromis și am fost foarte succint. Thank you. Mulțumesc. Documentul comisiei. și eu o să fiu succint, uh, gata, așa pe toată lumea, în ceea ce amendamentele de compromis, comisia este de acord cu ele, le poate sprijini. Nu voi face comentarii asupra amendamentului 229, dar fiindcă și doamna Styler a spus că nu este de acord cu el, deci nu o să spun mai multe despre acest amendament. Vă mulțumesc. Raporteur. So just like to thank Pauline. Aș dori să vă mulțumesc. Ne mișcăm rapid. Sunt, bineînțeles, amendamente care nu sunt incluse în amendamentele de compromis, fiindcă vor fi votate în bloc, dar cred că putem să trecem la votul de joi, având o abordare cuprinzătoare și atunci să începem dialogul tripartit cât mai curând cu putință. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportelor din umbră. Mulțumesc, secretariatul m-a științat că Lista de vot uh, va avea foarte multe voturi în bloc. Uh, e vorba de chestiuni referitoare la uh, cadrul legislativ, nu cadrul legislativ și sper că acest lucru va însemna că votul de joi va avea loc în mod foarte eficient. mi-a plăcut uh, când am votat uh, ca membru supleant la altă comisie și când am văzut că a durat 20 de minute numai să se așeze și uh, să se pregătească și mi-am dat seama cât de eficient suntem noi la vot la IMCO și mulțumesc secretariatului pentru activitatea sa, pentru modul în care pregătește listele de vot. Acum, la diverse, avem ceva? Nu? Bun. Începem reuniunea coordonatorilor.